Înainte de sosirea curții de conturi, conturi îmi ceruse informații administrative pe care îi le voi trimite. E că Și din cauza Brexitului am ezitat ca să trimit aceste informații. Da, cred că doamna Autala mi-a pus o întrebare despre Brexit. Fac aici o paranteză. Nu știm exact care vor fi consecințele pentru Curtea de Justiție. Este un element foarte sensibil, foarte politizat. Știți că rolul Curții de Justiție este poate cel mai polemic în întreaga discuție dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Știm însă că nu vor mai exista întrebări preliminare pe care judecătorii britanici vor putea să le trimită curții de justiție. Deja nu primim prea multe și o să fie și mai puține nu se va face uh, recursuri în anulare a introduse de Comisia Europeană împotriva Regatului Unit. Dar, iarăși, nu avem cine știe ce recursuri și vor fi și mai puține. Și numărul de cauze a, um, pentru care limba de procedură este engleza, de asemenea, se va diminua. Dacă vor mai fi cauze în fața curții, este părerea mea personală, este că nu, că va exista o, vor exista o serie întreagă de litigii în statele membre, cele 27 care vor rămâne, din cauza faptului că există foarte mulți cetățeni britanici care locuiesc în aceste state membre, în Spania, în Germania sau în altă parte. Deci eu cred că acești oameni, când vor avea vreo problemă, se vor uh, a putea adresa curții de justiție, dar nu vor putea să o facă în engleză. Dar în ceea ce privește schimbarea limbii deliberărilor, uh, rămâne de văzut. Eu cred că fiecare trebuie să hotărească pentru sine, curtea pentru sine și tribunalul uh, pentru sine. Și, în sfârșit, sistemul informatic, am menționat deja, în ce privește celelalte întrebări, uh, numărul de femei. Între timp, uh, mi s-a comunicat cifra. La Curtea de Justiție avem cinci femei judecători, doi avocați general femei și printre cei 39 de judecători de la tribunal avem 10 femei. Știm că instituțiile legislative, mai ales Parlamentul European, au cerut ca numărul de femei judecători să crească în cadrul reformei. Nu vreau să mă ascund în spatele degetului, dar, bineînțeles, nu curtea hotărăște. Știți foarte bine că statele membre hotărăsc pe cine trimit la curte. Noi însă suntem foarte bucuroși să avem uh, printre noi număr cât mai mare de femei. În ce privește chestiunea bugetară, i-am spus deja domnului Mario Pinto că foarte multe dintre datele pe care dumnealui le-a solicitat uh, sunt deja disponibile și putem să le uh, trimitem. Noi facem deja niște statistici defalcate, foarte mănunțite. Bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă 4% din bugetul de cheltuieli administrative a Uniunii Europene. 4%. Această cifră a rămas stabilă de ani de zile și, de fapt, uh, s-a diminuat, pentru că în 2010 eram uh, um, la un uh, procent mult mai mare și acum am ajuns la 4%. Deci vedeți cam cât costă justiția pentru contribuabilul european. Fac această afirmație ca să atenuez puțin uh, um, afirmațiile cum că uh, noi uh, am cerut o mărire a bugetului. Înainte de 16 decembrie 2015, uh, tribunalul și curtea au trebuit să se descurce cu număr de judecători foarte mic față de numărul uh, spețelor. Și impactul a fost de fapt de 3,43%, impactul măririi bugetului curții. Aveți senzația poate că justiția costă foarte mult, justiția de fapt e neprețuită, dar de fapt costul este cât se poate de rezonabil. S-a vorbit și despre referent. Președintele Svoboda aduce aminte vorbitorului că acest schimb de opinie era uh, limitat până la orele 16, deci uh, roagă vorbitorul să conchidă. Mă opresc acum dacă preferați, domnule președinte. Îmi închipui că mai rămân multe soluționate. Nu știu, mai sunt alți uh, membri care doresc să pună întrebări. Li s-a, întrebu- li s-a răspuns la întrebări. Doamna Hautala, doriți să mai luați cuvântul? Da, am auzit că ați spus că Parlamentul European dorește să existe mai multe femei la curte. Eu am vrut să reamintesc că era o declarație interinstituțională, nu doar Parlamentul dorea uh, să existe mai multe femei. Eu cred că nu s-au respectat regulile jocului. Suntem dezamăgiți să vedem ce puține femei uh, sunt în continuare la curte după reformă. Um, Doamna Gresle, da, mulțumim foarte mult. Dacă n-ați fi important pentru noi și dacă n-ar fi tot, tot, tot subiectul important pentru noi, n-ați fi aici. De trei ani uh, discutăm uh, și cu Curtea de Conturi și cu Curtea de Justiție. Uh, mai am întrebări, voi trimite și e mail și voi aștepta răspunsuri în scris. Însă aș dori să vă spun că în cadrul dezbaterii anuale privind descărcarea, Uh, am vrea să mai uh, vorbim despre această chestiune lingvistică. Nu vrem uh, ca franceza să fie înlocuită de engleză neapărat, ci o voi spune în franceză, pentru că cred că vorbesc destul de bine franceză. Nu trebuie să traducem texte în engleză din franceză și apoi să le retraducem în franceză. Cred că trebuie să permitem diferite limbi, cel puțin cele două, astfel dar să nu mai uh, se facă traducerile uh, pentru a justifica uh, acest acord al judecătorilor din 1952. Deci, iată, un text care este valabil din 52. Deci, în această ordine de idei, cu nerăbdare aștept să vă revăd. Unless... Din păcate, cu excepția cazului în care Curtea de Conturi mai are ceva urgent de adăugat, Să dacă vrea să reacționeze la ce a spus Curtea de Justiție, nu. Atunci, vă mulțumesc frumos pentru prezență, mulțumesc ambelor delegații de la Curtea de Justiție, de la Curtea de Conturi și că ne-au explicat acest raport. The joint meeting is closed. Dear colleagues, so I propose that we continue. Vă propun să continuăm cu ordinea de zi. Am mai rămas un punct pentru această după-amiază. Uh, cadrul de restructurare preventivă a doua șansă și măsurile de spărire a eficienței procedurilor de restructurare de insolvență și de remitere de datorii. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, mă bucur că reușim în această după-amiază să discutăm despre această propunere importantă de directivă din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult și aștept și discuția cu colegii despre ce este vorba. Ați citit uh, titlul, propunerea Comisiei privind măsuri de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare de insolvență și de remitere de datorie. E complicat ca nume, dar pe scurt este vorba de cadrul de reglementare um, care uh, dorește să pună la uh, dispoziție instrumente întreprinderilor care au dificultăți financiare. Vrem să evităm ca Uh, întreprinderile să meargă imediat în uh, procedură de insolvență. Vrem să le oferim un uh, set de măsuri ca să se poată restructura, astfel încât să aibă o șansă să își continue activitatea. Este bine pentru economia noastră în Europa, este bine pentru angajați și pentru angajatori, pentru că până la urmă este important ca toată lumea să-și păstreze locul de muncă ați, am aflat cât de ușor este în anumite țări să uh, um, fii degrevat de datorii și să primești o a doua șansă și tocmai acesta este și scopul. Dacă un startup uh, a încercat uh, să pună în aplicare o idee, um, nu reușește, nu trebuie ca cei care au um, lansat această întreprindere să fie îndatorați pe viață sau poate chiar um, pot primi o a doua șansă. Încă o altă observație, în ultimele luni am uh, discutat cu foarte multă lume pentru că există interese foarte variate la această propunere. Sunt, bineînțeles, interesele întreprinderii afectate, sunt interesele angajaților, interesele furnizorilor, față de care există obligații, sunt clienții, sunt uh, uh, creditori, uh, deci multe interese ce trebuie luate în considerare și pe baza multor discuții pe care le-am dus împreună cu echipa mea, am propus propuneri la uh, modificări la uh, propunerea comisiei. Cred că am găsit un echilibru bun, dar aștept cu nerăbdare și propunerile colegilor. Ideea este să găsim echilibrul uh, corect. Și poate încă un element înainte să ajung la modificările pe care le propun. Uh, Întrebarea pe care mi-am uh, adresat-o și eu, și anume, cum uh, putem să diferențiem un întreprinzător onest față de altul care are așa de mari probleme încât uh, uh, nu se mai poate face nimic nici nu trebuie să uh, lungim prea mult procedurile de insolvență. Deci trebuie să găsim în orice caz uh, um, tocmai acești întreprinzători onești pe care vrem să-i sprijinim, să le dăm o a doua șanse, dar nu vrem sub nicio formă să oferim uh, unor întreprinderi posibilitatea de a scăpa de obligații și angajamente uh, prin uh, Um, prin aceste proceduri. Aceasta a fost o, o, o linie directoare în, um, pe care am avut-o în vedere. Aș vrea să spun că prin amendamentele mele am vrut să explic că mie mi se pare logic la restructurări ca aceste restructurări să fie acompaniate de către o persoană independentă. Um, sunt de asemenea convinsă că o restructurare poate avea succes numai dacă majoritatea creditorilor sunt de acord cu un plan de restructurare și când vorbesc despre majoritatea creditorilor, mă interesează aici foarte mult și angajații angajații care uh, trebuie să fie informați la timp de uh, situația întreprinderii, întreprinderii, astfel încât să fie apoi consultați în ceea ce privește luarea de decizii. Ceea ce nu am reușit să rezolv în raportul meu, dar a fost menționat în dezbatere și m-aș bucura dacă ar exista propuneri din partea colegilor, a fost subiectul cu ce facem uh, cu IMM-uri, cu meșteșugar, cu uh, liberii, cu liberii profesioniști, întreprinzători și așa mai departe. Uh, în dezbateri s-a spus de fiecare dată că avem nevoie de prevederi speciale pentru micile întreprinderi, pentru micro-întreprinderi. Uh, am înțeles, dar și înțeleg nevoia, dar uh, nu am foarte multe idei. Deci dacă există amendamente în acest sens, uh, sunt deschisă, m-aș bucura să putem lucra împreună la ele. Acum, la raport, voi încerca să, uh, par, să parcurg articolele în articolul 3, instrumentul de alertă timpurie, din punctul meu de vedere, propunerea comisiei a fost oarecum vagă cum uh, facem ca o alertă să fie cât se poate de concretă și apoi uh, um, am vorbit despre posibilitatea de a se dezvolta mecanisme de alertă uh, timpurie de către cei care Uh, au acces la anumite informații. De exemplu, în rândul creditorilor, dacă își dau seama că ceva nu este în regulă, să poată lansa aceste uh, mecanisme. Articolul 4 se referă la disponibilitatea unor măsuri de restructurare. Ce îmi lipsește aici la propunerea comisiei este un gen de decizie, când, de, de definirea momentului când se lansează o astfel uh, această procedură. Deci solicitarea mea este să se uh, definească mai bine această uh, probabilitate de uh, insolvență. În orice caz, eu uh, aștept uh, sugestii dacă aveți idei mai bune. Uh, articolul 5. Datoriile în autogestiune. Um, salut uh, ideea de a putea menține controlul asupra propriilor active, însă um, am o privire critică asupra faptului că uh, nu este întotdeauna obligatorie o restructurare. Din multe discuții pe care le-am dus, am aflat, dar nu am verificat, poate că au fost uh, lucruri empirice, uh, ce mi-au fost comunicate, mulți uh, din domeniul insolvenței mi-au spus 80% din insolvențe se bazează pe greșeli de management. Și dacă suntem în domeniul uh, propriei gestionări a fondurilor și majoritatea cazurilor sunt din, din cauza uh, unor erori de gestiune, are vreun sens uh, ca aceeași persoană să se ocupe sau să existe o acompaniere? Nu trebuie neapărat să fie cineva de la, din instanță, ci cineva care uh, Um, cunoaște procedurile, restructurările și care ar putea ajuta la uh, am, uh, uh, se face această restructurare. Articolele 6, 7 se referă la moratoriu și consecințele lor. Restructurarea se face așa cum este în, ca, în cadru. Dacă se face acest lucru, este prevăzut un moratoriu și consecințe ale sale. Mi se pare potrivit să există acest uh, moratoriu, astfel încât întreprinderile care au dificultăți financiare să mm, primească o gură de aer, um, să se poată gândi ce pot face, se duc discuții, uh, nu, nu se poate face de pe o zi pe alta, însă cred că această um, procedură trebuie să se încheie destul de repede, Tocmai de aceea am limitat uh, lungimea, durata moratoriului la două luni, cu posibilitatea de a se extinde la maxim șase luni. Însă asta trebuie să fie posibil numai dacă uh, la, dacă conform legislației naționale nu, este, uh, nu există obligația de a face o cerere de insolvență. Dacă există această obligație, atunci trebuie să se facă această cerere în uh, interesul creditorilor. Apoi, uh, obligația de livrare la articolul 7. Uh, deci, uh, dacă avem un moratoriu și totul este blocat, asta înseamnă că um, creditorii um, că um, întreprinderea trebuie să continue, creditorii trebuie să uh, furnizeze în continuare, dar, în continuare, dar cred că uh, trebuie să limităm asta numai la contractele esențiale și nu la toate. Și aici aștept sugestii din partea colegilor. Articolele 9 până la 11, nu mai am mult, doamnă președinte, se referă la adoptarea și confirmarea planurilor de restructurare, mi se pare că creditorii trebuie să aibă dreptul să uh, uh, aibă ceva de spus în ceea ce privește aceste planuri de restructurare, chiar să voteze, însă cred că trebuie să fie nevoie de o majoritate a uh, creditorilor pentru a fi de acord, pentru că nu ajută pe nimeni dacă se iau decizii uh, peste capul celor care sunt de fapt afectați. La articolul uh, 11 am uh, diluat puțin lucrurile, cred că planurile de restructurare pot funcționa numai dacă majoritatea celor afectați îl și susțin. Veți vedea că um, amendamentele mele consolidează puterea creditorilor. Articolele 19 până la 23 um, în ceea ce privește remiterea de datorie, uh, cred că uh, trebuie să existe posibilitatea unui uh, pornirii, repornirii de la zero. Odată trebuie să se poată în Europa ca odată dacă ai eșuat cu o idee, să poți să o iei de la capăt, și nu să fim datorat pe viață. În Statele Unite, prima întreprindere face parte din procesul de învățare, iar în Europa este un mare eșec uh, și nu mai poți face nimic după aceea. Cred că trebuie să creăm o cultură care să vadă eșecul ca parte din învățare. Sprijin posibilitatea ca statele membre să uh, poată lega remiterea de datorie de anumite uh, plăți, însă întotdeauna uh, trebuie să fie foarte clar că uh, acest întreprinzător, acest datornic este de bună credință. Deci uh, să, să existe anumite condiții. Iar prima remitere de datorie uh, Cred că pentru aceasta ă, trei ani este o perioadă potrivită pentru a ă, da șansa unei ă, relansări. Însă, dacă se constată că s-a folosit în mod abuziv accesul la această remitere de datorie, trebuie să se ia măsuri mai stricte. Am ajuns la final, aștept cu nerăbdare dezbaterea în comisie. Este un dosar complicat am încercat, spun încă o dată, să echilibrez diferitele interese, așa cum mi s-a părut mie corect, însă aștept uh, cu nerăbdare sugestii și din partea colegilor. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, vielen Dank, Frau Nibler, für die... Mulțumim, doamnă Nibler, pentru această prezentare foarte completă, foarte interesantă a fost. Începem cu Sergio Coferati. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor eu cred că atunci când suntem în mijlocul unei crize atât de profunde precum cea care a afectat Europa și din care mai multe țări încă nu au ieșit, este util și drept ca instituțiile, instituțiile europene de obște, să definească instrumentele ce le permit să intervină în această criză, pentru a relansa activitățile de producție. Nu trebuie să avem abordări pasive atunci când suntem confruntați cu o criză. Trebuie să găsim cauzele și apoi să creăm instrumente pentru a apăra persoanele implicate. Toate părțile interesate atunci când o întreprindere este în dificultate. Și înainte de a folosi această soluție de ultimă instanță, și anume uh, lichidarea unei societăți, situația de insolvabilitate, să ne gândim la alte ipoteze pentru a menține uh, întreprinderea pe linia de plutire din punct de vedere economic, dincolo de cadrul general pe care l-am evidențiat. Aș vrea să mai spun un lucru. Pentru ca procesul de restructurare să fie fezabil și rezultatul să fie pozitiv, este indispensabil să avem un maxim de transparență al acestui proces și, în plus, o implicare totală a părților interesate. Transparență pentru obiectivele uh, fixate și să nu-i penalizăm pe cei mai fragili și de ce avem nevoie de implicarea acționarilor, a celor vizați, este că doar părerea lor Uh, este foarte importantă pentru că cea mai bună soluție este cea care le va apăra cel mai bine interesele. Intențiile comisiei sunt cât se poate de lăudabile. Și doamna raportor le-a evaluat uh, astfel. Noi vom depune amendamente care să țină cont de observațiile pe care le voi face foarte repede. Pentru că cred că din multe puncte de vedere propunerea Comisiei trebuie să fie îmbunătățită. Spuneam că un plan industrial, un plan de reorganizare a oricărei activități economice trebuie să uh, aibă niște obiective uh, bine fixate și trebuie să implicăm pe toată lumea și să le implicăm uh, un scop preventiv, nu că se ajunge în stadiul uh, insolvabilității. Deci chiar înainte de se ajunge în acest stadiu al uh, lichidării întreprinderii, să se ia măsuri preventive și să fie implicate toate persoanele vizate. Și acest lucru este valabil atât pentru IMM-uri, cât și pentru um, angajații întreprinderilor. Cum spuneam, implicare preventivă. Știu că doamna raportor deja uh, a acordat multă atenție acestui aspect și face toate eforturile necesare pentru a-l uh, uh, evidenția. Creditorii nu pot să fie pe picior de egalitate, nu ai cum să-i tratezi la fel. Cum spune și comisia care va vrea să facă o distinție între uh, creditori, trebuie să facem uh, și noi distinția între creditele fără garanții și celelalte, dar ar trebui să acordăm o mare atenție lucrătorilor independenți pentru această categorie trebuie să existe garanții, pentru că din cauza relației lor cu întreprinderea care dă faliment, uh, vor avea cel mai mult de suferit și uh, legea trebuie să țină cont de faptul că sunt o, o categorie vulnerabilă. Iar în perioada de suspendare, salariile angajaților nu trebuie să aibă de suferit pentru că altfel va fi și mai dificil. Cum să dai dovadă de uh, dorința de a ajunge la niște rezultate pozitive dacă mai întâi dai pe toată lumea afară? Mai există și un aspect legat de una dintre caracteristicile crizei economice, din care unii au ieșit și care încă afectează multe state. E vorba despre datoria individuală. După părerea mea, este necesar ca pentru datoriile individuale să existe măsuri obligatorii de restructurare. Nu așa cum spune Comisia, uh, hotără statele membre. Nu, în directivă trebuie să existe această obligație de a proteja uh, datoriile individuale. Noi citim și evaluăm cu toată atenția ce a făcut doamna raportor, dar mai am câteva observații. Și sunt motive de hmm, contrarietate pentru familia socialistă. Nu ni se pare corect, nici util, să lansăm o procedură oficială de insolvență la cererea creditorilor în timpul Uh, uh, suspendării activității. Creditorii întotdeauna vor avea interes să facă acest lucru pentru că este spre avantajul lor, însă toate celelalte părți vor avea de pierdut. Al doilea motiv pentru care noi nu suntem de acord este durata perioadei de suspendare a activității. Propunerea comisiei mi se părea rezonabilă. 4 luni, maxim 12 luni. Am înțeles pentru că am mai ascultat argumentele dumneavoastră, deci am înțeles de ce uh, raportoarea vrea să reducă această perioadă. Dar să știți că din punct de vedere al procedurilor, mai ales uh, uh, formalitățile administrative, durata pe care o propuneți dumneavoastră este foarte scurtă. Cred că ar fi mai bine să menținem această perioadă de referință pe care a propus-o și Comisia, așa nume de patru luni, cu o perioadă, cu o posibilitate de a o prelungi până la 12 luni. Vom mai propune și alte amendamente și vom putea să le discutăm. Vă mulțumesc însă pentru abordarea pe care ați folosit-o, știind că este un subiect, cum a spus și dumneavoastră, complicat, destul de tehnic și în același timp este un subiect foarte delicat, pentru că vizează companiile care oricum ar fi se află într-o situație dificilă, nu contează din ce cauză. Și există și persoanele uh, care se ascund în spatele acestor întreprinderi care se află într-o situație vulnerabilă. Thank you, thank you. Mulțumim foarte mult, Sergio. Heidi Hautala acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convinsă că acest dosar e pe mâini bune. Doamna Nibler merge chiar la amănunte pe uh, chestiunile de fond, ce e foarte important pentru că avem nevoie de un cadru atât uh, eficient cât și flexibil pentru restructurări pe această piață a muncii, uh, piața internă tot mai integrată. E foarte important și pentru ca antreprenorii onești să primească o a doua șansă. pentru ca eh, a evita ca unii să meargă în zona gri sau pe eh, piața neagră. Deci, eh, cred că trebuie să încurajăm pe antreprenorii și antreprenoarele cinstiți. Cam asta aveam de spus eu. Sigur că vom discuta detaliile pe care doamna Nibler deja le-a menționat, deci mă opresc aici. Mulțumim, domnul Marino Epintu. A, ah, nu, domnul Radev, îmi cer scuze întâi, domnul Radev și după aceea domnul Mariniu Ipintu. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, aș dori să îi mulțumesc doamnei Livler pentru proiectul său de raport cu privire la uh, directiva cu privire la restructurare, uh, procedurile de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie. În calitate de avocat, uh, Uh, vă pot uh, spune că e foarte important să dăm o a doua șansă antreprenorilor, pentru că astfel mediul de afaceri va fi încurajat, apoi uh, tinerii antreprenori nu se vor teme de eșec și apoi nu vor fi sub o presiune atât de mare îndatorarea excesivă a persoanelor fizice reprezintă o um, problemă economică majoră. 11,4 milioane de uh, cetățeni europeni nu reușesc să își plătească datoriile. Noua directivă va uh, elimina uh, um, taxele suplimentare pentru creditori cu o, uh, dacă, uh, în contextul lichidării unei întreprinderi. Ștergerea datoriei uh, va echilibra balanța instituțiilor de credit. În orice caz, e vorba de credite care nu vor putea fi plătite. Eu cred că ar trebui să încercăm să găsim un echilibru uh, bun între interesele debitorilor și ai uh, creditorilor. Pentru că, să nu uităm, creditorii câteodată pot fi IMM-uri, IMM-uri vulnerabile. Uh, tribunalul este, după părerea mea, uh, garantul uh, unui echilibru de calitate și de aceea cred că statele membre ar trebui să reglementeze rolul tribunalilor în aceste procese de restructurare. O altă problemă importantă o reprezintă numirea experților în acest domeniu al restructurării. Cred că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, trebuie să ținem cont de diferențele dintre statele membre ar trebui să tratăm lucrurile de la caz la caz, ținând cont de uh, circumstanțele uh, specifice, ținând cont de situația specifică în care se află debitorii, uh, mijloacele financiare, dar și capacitatea sa de a-și uh, duce la bun sfârșit afacerea. În orice caz, eu sper să găsim un echilibru în această directivă care să fie atât în avantajul uh, mediului de afaceri cât și al creditorilor. Mulțumim, domnule Radav. Radev, acum aveți cuvântul, domnul marinioi Pintu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Două observații succinte din partea mea pe această temă. În primul rând, e că am încredere totală în doamna raportor. Știu că e, um, tot ce face e absolut uh, senzațional. În al doilea rând, sunt de acord și sprijin propunerile făcute de către domnul Conferati în ce privește uh, privilegiul uh, acordat uh, creditorilor în detrimentul angajaților pentru o companie care dă faliment. Trebuie să ne gândim la uh, veriga slabă din acest proces. Sunt angajații, bineînțeles, care își vor pierde locul de muncă dar, muncă, dar mai există și o altă verigă slabă la care aș dori să mă refer. E vorba de companiile care s-ar putea să uh, eșueze, să dea faliment și uh, în calitate de uh, avocat, m-am ocupat de foarte multe cazuri de faliment și de fapt, acest faliment, în multe cazuri, a fost cauzat de către companiile uh, de credit. De faptul că ele au dat faliment și deci că nu și-au putut onora datoriile față de uh, IMM-ul respectiv care ajunge la faliment. În ceea ce privește regulile care se aplică în domeniul falimentului, creditorii cei mai puternici câștigă până la urmă și sigur că e vorba de bănci. Băncile sunt uh, cele care pun această sabie a lui uh, Zamocles uh, asupra gâtului companiilor. Avem de-a face adesea cu interese contradictorii care Uh, se opun și intereselor economice, pentru că să nu uităm că este vorba de companii care generează locuri de muncă, care angajează. Mai există și dimensiuni uh, uh, precum sau aspecte precum speculația, care nu sunt compatibile cu dezvoltarea și cu ocuparea. Deci aș dori să lansez un semnal de alarmă. Trebuie să ținem cont de situația acestor IMM-uri pentru a evita efectul în lanț. Mulțumim, domnule Manine Pinto, domnule Breton. Vă rog. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Libler pentru că se ocupă de acest dosar într-adevăr foarte important. Vorbim de falimentul societăților, uh, faliment care a intervenit uh, des în ultimul timp. Uh, sigur că uh, nu suntem foarte avansați, uh, dar aș dori să-mi pun câteva întrebări. Sigur că obiectivul nostru este să apărăm interesele creditorilor, dar și angajaților. Am depus amendamente. Știu că sunt foarte mulți colegi care apără interesele salariaților, care sunt veriga slabă. Trebuie, într-adevăr, să apărăm interesele lor. Însă cred că această idee de a da a doua șansă antreprenorilor este foarte interesantă Cred că, într-adevăr, fiecare antreprenor ar trebui să poată să o ia de la capăt uh, după un prim uh, eșec, dar sunt toate uh, mesaje pozitive. Și uh, sigur că îmi pun și uh, inevitabil anumite întrebări. Uh, faceți o diferență între antreprenorii onești care încearcă să abuze sistemul uh, de faliment și de redresare. Va fi foarte greu să facem această distinție. Deci va trebui să mai lucrăm aici. Doamna Nibler, înainte spuneați că doriți reguli specifice pentru IMM-urile foarte mici. Deocamdată această idee mi se pare că nu a fost suficient elaborată, va trebui să mai lucrăm. În ceea ce privește durata suspendării, propuneți să trecem de la 4 luni la 2 luni. Și aici sunt de acord cu observațiile care deja au fost făcute. Eu cred că ar fi greu să uh, ne cadrăm într-o perioadă atât de scurtă, pentru că e vorba de proceduri care necesită totuși puțin mai mult timp. Apoi, în încheiere, două observații. N-am înțeles o parte din intervenția domnului Conferati, care spunea că ar fi bine să includeți în text și problema datoriei personale dacă e vorba de aceste datorii, eu mă opun. Poate că n-am înțeles însă eu bine. Atunci poate că de fapt am înțeles. Iar o ultimă observație, flexibilitatea necesară de care vorbea domnul Radef, n-aș vrea ca textul pe care îl pregătiți să ducă la o uh, uniformizare prea mare între statele membre. Trebuie totuși să lăsăm o marjă de manevră fiecărui stat membru. Vă implor, gândiți-vă totuși la suveranitatea statelor. Uniformizarea nu trebuie să meargă prea uh, departe. Merci. Doamna Bergeron, mulțumesc. Această a doua șansă e foarte importantă pentru antreprenori, uh, mai ales pentru uh, fondatorii de IMM-uri și pentru agricultori. Doamna Nibler a, a întocmit un raport excelent și e foarte important să îl aprofundăm pentru un oraș mic precum Kemperul, cu 60.000 de locuitori, 700.000 de falimente pe an. Știu exact despre ce vorbim. Deci, deci aș vrea să ne punem de acord în legătură cu ce înseamnă solidaritatea. Pentru că, și aici nu mă refer la Uh, o întreprindere mare care nu are nevoie de uh, utilaje și de bani. Mă gândesc la agricultori și la IMM-uri, uh, IMM-urile din domeniul construcțiilor și așa mai departe. O întreprindere care e înființată se află prin definiție în insolvență pentru că își cumpără localul, utilajele și așa mai departe. Deci este sortită succesului pentru că dacă nu în 5-6 ani va fi lichidată oricum. Problema mea, după părerea mea, și aici uh, de aceea am cer, uh, ar trebui să intervenim noi, e marea diferență între credite și între leasing, creditele de tip leasing. Când am uh, început studiile de drept, mi s-a spus că leasingul este o proprietate pe care o dobândești anual. Deci plătești o rată anual și după aceea ajungi să fii proprietarul bunului respectiv. Prin contracte bine ticluite, Băncile au, uh, s-au descurcat pentru a se asigura că mașina plătită în proporție de 99% de cineva uh, e tot proprietatea băncii. Deci am spus acest lucru și data trecută. Nu putem să dăm o a doua șansă unui agricultor uh, dacă și-a pierdut batoza, plugul și așa mai departe. Toate utilajele. Uh, ce fac băncile? Băncile uh, spun că sunt uh, proprietari și deci iau acestui agricultor toate instrumentele de producție. Eu cred că l-am înțeles bine pe domnul Coferat în legătură cu dat datoria privată. Nu numai că aceste bănci sunt proprietarele băncilor care au fost plătite, ele vând aceste bunuri și apoi cer antreprenorilor să le plătească datorii personale. Uh, deci, uh, agricultorul respectiv pierde utilajul, mai trebuie să plătească și suma respectivă și deci uh, ce mai are de ales? Să ajungă la faliment și să îi declare în șomaj pe toți angajații. Deci acest sistem de leasing este un sistem diabolic care a înlocuit treptat creditul, împrumutul, împrumutul cu garanție câteodată, dar în orice caz care nu permite băncii sau uh, în orice caz uh, întreprinderii sau instituției de finanțare să uh, preia bunul respectiv. Nu știu cum putem face ca să intervenim, dar cred că trebuie să ne întoarcem din nou la proprietatea dobândită și să eliminăm clauza care spune că cel care a plătit mașina nu va fi proprietarul ei decât după ce va fi plătit cei 2000 de euro care rămân Ă, mie mi se pare pur și simplu îngrozitor. Eu am fost executor judecătoresc și am fost în ă, întreprinderi unde dispăruseră utilajele. Deci acest antreprenor nu mai are o a doua șansă, pur și simplu. Mulțumesc! Ă, mulțumim pentru această intervenție. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei. Thank you very much for... Vă mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul, doamna președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca dumnea ei. Apreciem faptul că sprijiniți multe dintre propunerile noastre și mai ales cea cu privire la acordarea celei de-a doua șanse majorității antreprenorilor. Este deosebit de important este, ca să spun, piatra angulară din uh, propunerea noastră și în pofita dificultăților, uh, cum să facem ca să diferențiem între antreprenorii cinstiți și cei necinstiți, eu cred că statele membre vor putea să fixeze tot felul de limite ca să aleagă grâul de neghină. Și eu cred că um, vom putea face în așa fel încât un număr foarte mic de antreprenori să abuzeze de acest sistem. Am notat comentariile despre capitolul privind restructurările. Multe dintre acestea vor îmbunătăți textul. Vreau să reacționez la câteva dintre propuneri. Cred că putem să vă explicăm mai bine propria noastră abordare. Sugerat că ar trebui să existe o definiție comună a um, faptului că întreprinderile sunt în pragul insolvenței. Există deja o asemenea solicitare. Noi suntem pentru, dar este dificil. Cum să găsim o definiție a Uh, um, acestei, acestui stadiu uh, de potențial, de firmă potențială în insolvență, cât timp ne lipsesc uh, definiții armonizate peste tot în Europa, chiar și a conceptului de insolvență. Deci e clar că nu vom reuși să găsim o definiție armonizată. Și atunci noi facem trimiterea la uh, Uh, riscul de a nu a mai avea lichidități. Și în unele state membre acest risc de a duce lipsă de lichidități este sinonim cu insolvența. Și se pot lansa procedurile de insolvență în momentul în care se constată lipsa de lichidități. Oricum, noi credem că ar fi foarte greu să se găsească o definiție comună, o definiție pe care să o accepte toate statele membre Este motivul pentru care am renunțat la ideea de a avea o definiție comună. Perioada Noi am fixat niște limite, pentru că știm că perioadele prea lungi sunt o frână suplimentară. Da, există niște limite. Acestea ar trebui să fie aceleași peste tot în UE. putem să discutăm ce e mai bine, două luni, trei luni, patru luni. Din analizele noastre, în statele membre s-au făcut uh, reforme și uh, o perioadă maximă de patru luni se pare ca fiind optimă. Da, orice stat membru poate să prescurteze această perioadă, dar uh, cred că o perioadă de două luni nu o veți găsi decât în maxim unul sau două state membre. Analiza noastră ne arată că o perioadă de patru luni uh, corespunde cu realitățile din statele membre în care s-au făcut reforme. O altă observație tehnică în ceea ce privește o altă limitare în cazul în care întreprinderea în ultimul trimestru și-a schimbat uh, sediul, Există o nouă versiune a regulamentului privind insolvența, unde uh, tocmai se prevede această uh, ipoteză în care o întreprindere se mută dintr-un stat membru în altul. Și acest regulament tocmai a intrat în vigoare în urmă cu câteva luni, deci e cam prematur să modificăm abordarea. Amendamentele cu privire la adoptarea planului și statutul creditorilor, credem că ar trebui să fie o dublă majoritate, să se țină cont și de numărul creditorilor, dar și de numărul solicitărilor de rambursare. Acest lucru există în multe state membre. E adevărat că adoptarea planului de restructurare poate să fie îngreunată, dar nu e ceva neobișnuit. E adevărat că există sisteme de restructurare bine puse la punct în anumite state membre și acolo nu există această dublă majoritate. Deci vă sugerez să dăm uh, mai multă flexibilitate acestor state membre ca să-și poată păstra sistemul de dublă majoritate. În ceea ce privește acest sistem de uh, cross-class claim down, da, o ierarhizare a creditorilor este indispensabilă. Dar dacă planul de restructurare este susținut doar de o singură categorie de creditori, atunci nu are cum să fie eficient. Așa se întâmplă și cu alte dispoziții care sunt flexibile. E vorba de statele membre cu rate de performanță ridicate, unde procedurile de restructurare sunt bine uh, împământenite. Și pentru o instanță, dacă un singur creditor, uh, un creditor mare, este de acord, uh, planul de restructurare poate să fie acceptat. Articolul 11 din propunerea noastră acordă statelor membre această posibilitate. Noi spunem în aliniatul 1 de la acest articol că statele membre pot să uh, accepte o singură categorie de creditori sau să ceară uh, uh, să existe mai multe categorii care să accepte planul de restructurare. Oricum, uh, soluțiile sunt mai multe la număr. Mai mulți uh, vorbitori au vorbit despre IMM-uri. Știind care este situația din statele membre, noi considerăm că o procedură specială doar pentru întreprinderile mici și mijlocii nu ar fi utilă. Nu credem că există multe state unde uh, o asemenea procedură a fost creată. De aceea noi nu am făcut o asemenea propunere. În schimb, am propus o procedură care să fie flexibilă și care să poată să fie adaptată în aceeași măsură întreprinderilor mari și celor mici. Statele membre vor pune în aplicare directiva și vor putea să creeze proceduri accelerate, să zicem, pentru IMM-uri. În ce privește angajații, am prevăzut mai multe măsuri care sperăm noi le vor îmbunătăți drepturile. Spunem mai întâi că perioada de suspendare nu va afecta drepturile lucrătorilor, dreptul lor de a primi un salar sau oricare alt drept. Și de asemenea, în propunerea noastră spunem că atunci când planul de restructurare afectează vi drepturile viitoare de care se bucură lucrătorii, acestea ar trebui avute în vedere în planul de restructurare. Nu trebuie ca alți creditori să fie considerați mai importanți decât drepturile lucrătorilor. Mă uit la celelalte amendamente care au fost propuse pentru protejarea lucrătorilor. Pentru bănci, ce am făcut noi în această propunere, le-am inclus în procedura de restructurare. Deocamdată, în anumite state membre, solicitările de rambursare a băncilor nu sunt uh, vizate de planurile de structurare, nu sunt în niciun fel uh, restricționate sau reduse. Dar acum băncile ar putea să participe în uh, planurile de structurare și ar trebui să fie uh, um, obligate să respecte prevederile acestui plan. Mă opresc aici și nu cred că mai rămâne timp să vă dau explicații suplimentare. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste explicații. Vom mai avea timp să discutăm uh, mai în amănunt despre amendamente. Doamna Nibler, doriți să răspundeți? să aveți ultimul cuvânt. For today, of course. da, bineînțeles, nu pot să las ultimul cuvânt comisiei. Da, în orice caz, doresc să mai intervin pe scurt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor și reprezentantei comisiei pentru observații. Mă bucură uh, foarte mult că vom uh, începe discuțiile privind amendamentele individuale. Câteva lucruri uh, aleator. Mi s-a părut fascinant, mi s-a părut foarte bună întrebarea cât de flexibilă trebuie să fie această directivă. Comisia a explicat foarte bine că nici măcar conceptul de insolvență nu este definit la fel în toate statele membre. Deci trebuie să vedem dacă lăsăm flexibilitatea în statele membre sau prevedem uh, ceva obligatoriu de la nivel european. Această întrebare ne va urmări uh, la fiecare dintre subiecte. De exemplu, la uh, datoriile mm, asumate la nivel personal. Eu am propus ca statele membre să decidă dacă includ insolvențele personale sau nu, știind că procedurile sunt diferite. Dumneavoastră credeți că trebuie să mm, facem asta obligatoriu în acest document? Mai discutăm. În ceea ce privește moratoriul și durata sa, după cum spuneam, eu am scurtat perioada pentru că nu vorbim despre o restructurare totală a unei întreprinderi, asta durează câțiva ani, ci este vorba de uh, cât timp durează un moratoriu, deci cât timp sunt uh, obligați uh, furnizorii să continue să furnizeze, știind foarte bine că întreprinderea are dificultăți. Uh, bun, putem discuta, dar mi se pare că echilibrul general trebuie să fie cel bun. Am mai auzit și propunerea comisiei de patru luni, cred că trebuie să mai discutăm despre asta. La micro-întreprinderi, sunt deschisă pentru propuneri. Comisia a explicat de ce a exclus IMM-urile din directivă. Asta pot rezolva și statele membre. Deci trebuie să vedem. Dacă includem asta, atunci trebuie să mai parcurgem între, întreaga propunere pentru a vedea ce este valabil pentru IMM-uri și ce nu sau vedem dacă nu le includem și permitem statelor membre să folosească marja de manevră astfel încât uh, să uh, prevadă și măsuri speciale pentru micro-întreprinderi. Uh, Ce înțelegem prin um, acea bună credință a întreprinzătorului? Um, și aici definițiile sunt diferite. Um, cred că trebuie legat și de o contabilitate dusă în ordine, de exemplu, o contabilitate care este dusă în mod corect, mi se pare că este un semn pentru un antreprenor onest. Dar, bun, uh, sunt deschisă la propuneri. Dacă putem găsi uh, idei mai bune, foarte bine. Ceea ce spune doamna Bergeron. Da, doamnă Bergeron. Ați mai explicat cazul uh, acesta odată. Am să vă spun, nu știu ce să vă spun, când uh, sunt furnizate utilaje uh, Uh, prin acest tip de leasing, într-adevăr asta este regula, uh, furnizorul este proprietar până când s-a plătit complet. Cum putem rezolva asta? Nu știu, aștept propuneri, putem să discutăm despre ele. Pentru mine a fost dificil să includ ceva aici acum și să nu mă înțelegeți greșit, am înțeles foarte bine uh, care este problema pe care o menționați, dar nu știu cum putem să o includem aici. Dar aștept propuneri. Și încă un punct pentru a-i răspunde domnului Radev. Pentru mine esențial este un bun echilibru. Ați vorbit și dumneavoastră despre asta, despre faptul că interesele creditorilor și debitorilor trebuie să fie uh, echilibrate. Aici, uh, bineînțeles, sunt incluși și uh, angajații. Este clar că trebuie să nu-i uităm. Și Comisia nu a prevăzut foarte mult în acest sens. Eu am prevăzut drepturi de informare pentru lucrători, uh, Um, aici um, obli ob și obligativități. Uh, să-mi spuneți noastră dacă este suficient uh, sau nu. Uh, nu suntem în procedura direct de um, insolvență, deci suntem într-o pre-etapă în care mai pot, mai, se mai poate ajunge la acorduri și așa mai departe. În orice caz, vă mulțumesc pentru dezbatere, pentru primele observații care uh, Uh, îmi dau o primă impresie în ce direcție ne îndreptăm și, bineînțeles, uh, aștept cu nerăbdare urmarea. Iar în ceea ce privește calendarul, uh, vă, vă rog pe dumneavoastră, doamna președinte, să ne informați. Doamna președinte, da, termenul pentru amendamente este 7 noiembrie la ora 12. Deci 7 noiembrie la ora 12. Și după aceea lucrurile devin mult prea complicate pentru mine. Cred că cu aceasta am ajuns la finalul uh, ordinii noastre de zi. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc luni 20 noiembrie și marți 21 noiembrie, iar apoi vom avea reuniunea extraordinară a comisiei jurii la Luxemburg, miercuri 22 noiembrie. Întotdeauna foarte mulți uh, oameni vin la Luxemburg. Mulțumesc foarte mult și o seară plăcută tuturor!